și anume referitor la recomandarea de decizie depusă de comisia econ de a nu prezenta obiecții față de un act delegat anunțată ieri nu au fost prezentate obiecții în termenul de douăzeci și patru de ore. în conformitate cu articolul o sută cinci alineatul șase din regulamentul de procedură recomandarea se consideră aprobată aceasta va fi publicată cu textele adoptate de mâine nouă iunie. două mii șaisprezece trecem acum la următorul